Colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem reuniunea. Shall we get started? Să începem reuniunea. Bun venit tuturor după vacanța parlamentară. Sunt convins că ați savurat această vacanță așa cum am făcut-o și eu. Avem o reuniune scurtă, ne întâlnim doar în această dimineață, însă Lista noastră de vot e una foarte aglomerată. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Nu există obiecții, din câte pot să constat, așadar aceasta este considerată adoptată. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 21 iunie și 13 13 iulie 2011. Ca de obicei, acestea se consideră adoptate dacă nu se manifestă comentarii sau obiecții. Comunicările președintelui acum. Reuniunea noastră este transmisă prin internet, în timp real, ca de obicei. Asta cu excepția reuniunii coordonatorilor. A fost distribuită corespondența primită până în momentul de față și dacă spun asta în cazul în care sunteți interesați. Începem acum reuniunea noastră cu punctul 4 de pe ordinea de zi, modernizarea achizițiilor publice. Poate că vă amintiți, la reuniunea trecută am avut o ordine de zi foarte încărcată și de aceea am decis să amânăm uh, examinarea acestei, acestui punct și să Examinăm amendamentele astăzi. Raportorul este Cader Arif, care a fost extrem de generos și a fost de acord cu această amânare. Așadar, îi dăm cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, mă bucur că ne-am regăsit aici, după vacanță și tratăm chestiuni serioase. Achizițiile publice reprezintă o temă de interes fundamental pentru Uniunea Europeană, care va rămâne de interes și după ce se încheie această dezbatere aici. Avizul pe care vreau să vi-l prezint astăzi și pe care îl vom vota în câteva clipe, aș uh, prefera că votul, de fapt, să aibă loc cât mai curând posibil, deoarece colegul Iacolino trebuie să plece. Așadar, trebuie să luăm măsurile necesare pentru a împiedica concurența loială și uh, accesul uh, pe piețele noastre ale țărilor terțe care nu ne oferă niște condiții similare. Am constatat că de multe ori se practică dumpingul social sau dumpingul economic pe uh, piețele noastre aici și am uh, constatat uh, chiar personal că ține de responsabilitatea noastră să promovăm o dezvoltare socială și economică durabilă și uh, în textul acesta trebuie să recunoaștem că trebuie să existe și alte criterii în afară de criteriul prețului pentru atribuirea contractelor. De asemenea, trebuie să putem facilita sarcina operatorului european, mă gândesc în special la IMM-uri, atunci când uh, se atribuie contracte de achiziții publice. Trebuie să insistăm pe principiul reciprocității și uh, deja am dezbătut despre faptul că Uniunea Europeană rămâne unilateral deschisă operatorilor terți. Chiar uh, și când aceștia au semnat acordurile privind achizițiile publice ce fac parte din OMC. De aceea noi uh, dorim uh, o mai mare eficacitate și o mai mare reciprocitate față de țările terțe care nu acordă un acces echivalent operatorilor noștri. Iată pe scurt ce putem regăsi în acest text. Trebuie să vă spun că n-a fost ușor, ca de obicei, uh, așa că vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și în special domnului Iacolino pentru cooperarea și uh, activitatea constructivă pe care au desfășurat-o. Datorită lor am reușit să compunem un text constructiv și uh, unul care sper eu să întrunească o majoritate largă. Let me remind you that we... Vă reamintesc că vom vota azi pe acest dosar, vom vota inclusiv amendamentele. E vorba de un număr de 37 de amendamente. Deschidem acum dezbaterea. Salvatore Iacolino are cuvântul. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl felicit sincer pe domnul raportor care a purtat un dialog constructiv și care a avut o abordare foarte bună. Am reușit să obținem patru amendamente de compromis, mai ales în ceea ce privește competitivitatea, raționalizarea și simplificarea procedurilor implicate în uh, achizițiile publice. În ceea ce privește competitivitatea și reciprocitatea cu terțele state, uh, acestea mi se par a fi punctele cele mai importante pe care domnul raportor oricum le-a prezentat deja. Încă un subiect care e important pentru mine la acest capitol ar fi că atunci când discutăm despre acordurile privind achizițiile publice, să analizăm uh, situația din statele membre, pentru că se constată că mai sunt lucruri de făcut. Există uh, anumite probleme cu criminalitatea organizată, spre exemplu în Italia. Iar în ceea ce privește legislația e nevoie de intervenții, fiindcă aceste organizații trebuie să fie excluse de la participarea la uh, alocarea de contracte publice. Încă o dată subliniez faptul că raportorul a avut o activitate excelentă și mulțumesc pentru asta. Helmut Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru buna redactare a acestui aviz. Cu acest aviz este abordat un capitol foarte important al uh, politicii comerciale internaționale. Doresc să fac trimitere la amendamentele noastre. mă gândesc că dorim să promovăm anumite standarde sociale și în cadrul achizițiilor publice, fiindcă aceste standarde trebuie să joace un rol extrem de important, iar Comisia trebuie să-și exprime o poziție în acest sens. Așadar, achizițiile publice reprezintă un instrument important care comportă anumite obligații uh, referitor la atingerea obiectivelor pentru Europa 2020. Și acest lucru trebuie să fie, să fie ilustrat în uh, dezvoltarea ulterioară a um, acestui domeniu la nivel comunitar. Doresc să fac trimitere la studiul elaborat de Serviciul Științific al Parlamentului European. Acolo se, tra- se trage o linie foarte clară între uh, Uh, obiectivele tratatului de la Lisabona și prevederile uh, vizate de libera competitivitate pe piața internă. Ei bine, acea linie nu e foarte clar delimitată când vine vorba despre domeniul achizițiilor publice. Recomand colegilor să analizeze acest studiu, fiindcă acolo, e, acolo sunt cuprinse idei ce vizează uh, activitatea viitoare a comisiei noastre, mai ales în ceea ce privește acest subiect, acest domeniu. Un al doilea aspect pe care doresc să-l ilustrez astăzi se referă la acordul din cadrul OMC. Sunt de părere că, având aceste obiective sociale, obiective de mediu, obiective de standarde sociale, ar trebui să ne gândim cum poate Uniunea Europeană, în cadrul OMC, să ilustreze mult mai clar aceste aspecte, fără a insista doar pe uh, promovarea socială. Trebuie ca această promovare socială să servească drept instrument în domeniul achizițiilor publice. Așadar, să depășească puțin sfera prin care, în care e analizată acum. Mulțumesc. Președintele, mai sunt și alte intervenții? Mi se spune că Comisia nu e aici, din câte înțeleg eu. Revenim la domnul raportor. Coleg, j'entends... Euh, eu euh, vreau să spun că trebuie să ne arătăm aprecierea pentru munca deja făcută, dar să nu uităm că mai rămân și multe lucruri de făcut. Dacă reprezentantul comisiei nu este aici, îl vom aborda pe alte căi. Domnul Iacolino a spus un lucru foarte important uh, și anume uh, că ar trebui eventual să putem avansa votul pe acest raport pentru a permite tuturor să fie prezenți aici în sală. Mă refer la cei care au lucrat la acest text. Președintele, așa și facem dacă raportorul dorește acest lucru. Așa că haideți să trecem uh, imediat la punctul 5. Este vorba despre extinderea prevederilor acordului de parteneriat și cooperare dintre CE și Republica Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile. Raportorul este domnul Sabin Cutaș și examinăm acum proiectul de raport interimar. Am mai discutat despre acest proiect și în alte reuniuni. Acum îi dau cuvântul domnului Cutaș. Thank you, Chair, and good morning, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Astăzi discutăm despre raportul interimar, care, din punctul meu de vedere, este un uh, rezultat al reuniunii trecute în care l-am discutat și în care dumneavoastră, cu toții, ați vorbit despre munca copiilor, care face parte din acest uh, dosar. În acest proiect de raport uh, interimar am încercat să exprim toate opiniile formulate de uh, colegi, inclusiv opinia societății civile și a exportatorilor europeni. Mai întâi de toate, vreau să spun că salut declarațiile ferme ale Uniunii Europene care a vorbit uh, despre accesul unei misiuni independente de monitorizare în Uzbekistan și, de asemenea, atenția care a fost acordată muncii copiilor în toate reuniunile cu Uzbekistanul. Totuși, cred că se pot face și mai multe. În primul rând, este esențial să existe acces pentru OIM acolo ca să stabilim faptele și să putem găsi o soluție la munca forțată a copiilor. Și apoi, după cum ziceam, cred că guvernul uh, Uzbekistan, Uzbekistanului ar trebui să accepte prezența unei misiuni tripartite acolo. Așa cum spuneam și data trecută, aș opta pentru o abordare pozitivă prin care Uniunea Europeană să acorde asistență Uzbekistanului să promovăm reformele agricole și să reducem uh, numărul de reglementări uh, din domeniul bumbacului. Cu Tajikistanul avem uh, deja progrese înregistrate și am văzut acolo că dacă reușim să rentabilizăm producția de bumbac pentru agricultori, mai puțini sunt tentați să plece din țară. Putem face la fel și cu uzbecii, să investim în mașini agricole, de pildă. De asemenea, eu cred că Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere o anchetă cu privire la retragerea temporară a sistemului preferențial și să încercăm să insistăm, cum ziceam, pe misiunea OIM. Sunt uh, nerăbdător să ascult care este poziția Comisiei în acest sens de aceea le aș ruga pe domnul președinte să invite comisia să ne spună ce opinie are. De asemenea, mai vreau să spun că raportul interimar nu conține pur și simplu o listă de condiții pe care vrea să o impună Parlamentul European, să fie foarte clar. Eu cred că aici încercăm mai degrabă să ne exprimăm uh, preocupările care sunt uh, destul de întemeiate cu privire la munca copiilor. Și în fine vreau să invit pe toți raportorii din umbră și toți colegii care au depus sau uh, intenționează să depună amendamente la o întâlnire în timpul ședinței din Strasburg din septembrie. Vreau ca acolo să încercăm să ajungem la un compromis și la sfârșitul săptămânii o să vă și comunică o dată pentru această întâlnire. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept comentarii. Vreau să spun că e pentru prima dată când utilizăm această procedură, potrivit regulamentului 81, aliniatul 3 din regulamentul de procedură. Potrivit acestei stipulări, Parlamentul European, comis, prin comisia noastră, are permisiunea de a redacta un raport interimar în timpul unei proceduri lansate pentru semnarea unui acord internațional. Salut această inițiativă, fiindcă astfel Parlamentul European are posibilitatea de a participa într-un fel sau altul. Parlamentul European poate să-și exprime poziția, spre exemplu. Iar în acest caz, domnul raportor ne propune propune ca celelalte instituții, în special Comisia Europeană, să își exprime poziția față de uh, ceea ce se întâmplă în domeniul bumbacului privitor la munca forțată a copiilor în Uzbekistan. La prima dezbatere pe acest subiect am avut posibilitatea să ascultăm opinia observatorilor externi. Printre invitați și la cererea grupului PPE, l-am avut pe ambasadorul Uzbekistanului, care a venit și a ținut o cuvântare în comisia noastră. Acesta a ales însă să nu participe la reuniunea organizate de noi, motiv pentru care l-am recontactat pentru a veni la această reuniune, însă încă o dată a ales să absenteze. Așadar, asta este situația. După cum a spus și raportorul, continuăm dezbaterea și dau cuvântul în primul rând reprezentantului comisiei, care de data aceasta este domnul Norderstein. Președintele se scuză pentru pronunțarea greșită a numelui. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Cutaș pentru proiectul de raport interimar. Avem în față un acord care e rezultatul acordului de parteneriat și cooperare semnat în 99 cu Uzbekistanul. Acest uh, acord însă exclude sectorul textilelor. Prin urmare, nu există același uh, tratament tarifar în acest domeniu. Uzbekistanul nu este membru OMC și uh, poate să-și crească, să crească taxele vamale după bunul plac. De aceea, Comisia a făcut tot posibil pentru a include acest uh, sector în acordul de parteneriat și cooperare. Vrem ca tratamentul tarifar din Uzbekistan pentru importurile europene să fie, reglement, să fie reglementat. Nu vom include nici concesii, nici preferințe. Suntem de acord cu îngrijorările exprimate de comisie și subliniate de domnul raportor în ceea ce privește munca forțată a copiilor în sectorul bumbacului. Vrem să abordăm acest subiect, însă considerăm că o modificare po- poate fi uh, adusă doar schimbând mentalitatea la nivelul societății. E nevoie de politici, uh, de cooperare în acest sens. Înțelegem uh, de ce domnul raportor spune că e nevoie de anumit timp pentru a analiza situația din Uzbekistan înainte de a lua o decizie finală. Suntem dispuși să cooperăm cu Parlamentul pentru a examina cum anume Uniunea Europeană poate să contribuie pe mai departe la îmbunătățirea situației din Uzbekistan. În acest context, doresc să vă spun că au fost deja luate anumite măsuri pozitive. În primul rând, menționez faptul că la Tashkent există o delegație UE. Exist, se poartă discuții cu o serie de ministere cheie și organisme administrative, astfel încât să subliniem nevoia de schimbare în ceea ce privește problema muncii copiilor. În al doilea rând, ambasadorul uzbek la Uniunea Europeană a fost de acord să se întâlnească peste o săptămână cu DigiTrade pentru a discuta problemele. În plus, menționăm faptul că UNICEF s-a implicat activ în Uzbekistan și au uh, inițiat un dialog cu autoritățile de acolo pentru o mai bună monitorizare. În cele din urmă, după o perioadă mai anevoioasă, partea uzbecă pare să se implice activ în dialog. În uh, proiectul de raport inițial se stipulează idei care sunt perfect aliniate la uh, poziția Comisiei. Cu toate acestea, unele depășesc ceea ce e proporțional, fezabil și practic. Și aș dori să subliniez două aspecte. Punctul 1.6, în ceea ce privește trasabilitatea eficace. Ar fi dificil, poate imposibil de administrat uh, această problemă și nu ar fi deloc proporționată în ceea ce privește principiile OMC. La 1.8, se uh, propune o investigație uh, GSP care reprezintă un instrument foarte bun. Însă, din punct de vedere juridic, în Uzbekistan nu există um, în Uzbekistan nu există acum condițiile care să favorizeze implementarea unui asemenea instrument. E vorba de sistemul de preferințe generalizate. Știm că acest uh, sistem e mânat mai degrabă de stimulente decât de sancțiuni. S-au inițiat, inițiat dialoguri în acest sens. Vom transmite un mesaj foarte clar prin care vom spune că Uzbekistanul ar trebui să permită o misiune de observare OIM. Ar trebui de asemenea să subliniem faptul că vom urmări evoluțiile din uh, domeniul bumbacului în acest an și vom uh, dori ca sistemul de preferințe generalizate să fie luat în calcul în absența progresului. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Iată care este poziția comisiei. Deschidem acum dezbaterea. Daniel Caspari de la PPE. Stimate domnule președinte, dragi colegi, am uh, avut vacanța parlamentară, din păcate a trebuit să revenim în sălile noastre climatizate. Doresc să exprim câteva idei în ceea ce privește Uzbekistanul. Sunt de acord cu opinia raportorului când spune că mai întâi trebuie să așteptăm pentru a veni cu niște cerințe serioase din partea, uh, exprimate de Parlamentul European. După cum a spus însă și Comisia, trebuie să venim cu solicitări realiste, pentru că e nevoie ca acestea să poată fi implementate. Nu dorim să uh, avem uh, un uh, raport uh, care să nu fie fezabil. Vrem să oferim prin acest raport stimulente. Și analizând raportul, mi se pare că depășim puțin sfera de competență. Avem o dilemă aici. Trebuie să vedem cum anume abordăm situația cu țările în care situația e foarte dificilă. În Uzbekistan e cu siguranță foarte dificilă situația și trebuie să vedem cum anume ne, um, punem, ne, ne utilizăm relațiile comerciale pentru a îmbunătăți lucrurile. Sigur, nu ar trebui să recurgem la acțiune fără anumite um, solicitări din partea Uzbekistanului, dar ar trebui ca aceste pretenții să fie fezabile, să fie realiste și să ne fie tuturor clar un lucru lucrurile nu uh, pot fi schimbate de azi pe mâine. E nevoie să trasăm o perspectivă foarte clară. Știm că acest acord poate să fie reanalizat în cazul în care nu se ating rezultatele scontate. Dar ar fi bine ca marjele să nu fie fixate la un nivel foarte înalt, ci să venim cu o perspectivă realistă și fezabilă. Am făcut-o în cazul Turkmenistanului, spre exemplu. S-a întâmplat acest lucru în special în ultima perioadă, când nu beneficiam de această procedură la care apelăm acum, dar când uh, am avut posibilitatea ca după un, să reacționăm după un an, după ce am fost convinși că s-a modificat ceva în Turkmenistan. Oricum s-a modificat puține, dar ideea este că am avut acel răgaz de un an. Cred că ar fi bine să ne îndreptăm în acest caz în aceeași direcție, să venim cu pretenții realiste, uh, știind clar că nu vor fi atinse poate chiar toate. E important ca ambasadorul din Uzbekistan să se implice într-un dialog cu Comisia, anunțat că o va face, ceea ce arată că există atitudine pozitivă către dialog. Aș dori să discutăm la nivelul grupurilor politice Uh, pe puncte uh, în parte, pentru că sunt convins că putem să avem o abordare realistă. Trebuie să venim cu stimulente, după cum a spus Comisia, și să nu venim cu amenințări, fiindcă nu se ajunge la niciun rezultat. Să ne fie foarte clar, trebuie să ne fie foarte clară cum trebuie să arate abordarea cu terțele state. Compar uh, abordarea cu, uh, compar cu abordarea pe care o avem față de chinezi, unde există clar uh, deficiențe în ceea ce privește condițiile de muncă, democrație și așa mai departe. Față de China nu suntem deloc critici în relațiile comerciale uh, și aproape că nu se abordează subiectul problemelor care există în China în comisia noastră. Ar trebui așadar să gândim puțin în termen de comparație. Pentru că, la urma urmei, sigur, noi avem relații comerciale cu guvernul care uh, e într-o țară, dar nu, în ultimul rând, sunt vizați uh, oamenii dintr-o țară, poporul. Pentru, și dacă nu vom avea abordare pozitivă, cu siguranță nu se vor îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Paul Murphy, de la GUE. Uh, thank you, Chair, and thanks to the rapporteur for the... Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru documentul său. Ceea ce ne este clar este poziția Consiliului și, de asemenea, ne este foarte clar acum și poziția Comisiei. Ideea este că putem încerca să aplicăm oarecare presiune asupra Uzbekistanului, uh, lucru care e mult mai puțin uh, decât ceea ce ne-am fi dorit. Însă, ideea este că trebuie să schimbăm situația de pe piața muncii din domeniul bumbacului. Și industria textilă este foarte interesată, europeană este foarte interesată să aibă acces la uh, piața din Uzbekistan. Uh, însă noi nu trebuie să lăsăm deoparte faptul că uh, există această muncă forțată a copiilor în domeniul bumbacului în Uzbekistan. Și se știe foarte bine că acest lucru este practicat pe scară largă. Foarte mulți copii sunt implicați în această muncă forțată. Se spune că e vorba de până la 2 milioane de copii implicați în acest, uh, în acest sector de activitate. Deci, acest lucru nu poate fi negat. Este evident, este clar, statul are o implicație directă în această muncă forțată, pentru că școlile sunt închise, tocmai pentru ca acești copii să fie trimiși uh, pe câmp la muncă, se fac presiuni asupra familiilor, uh, în așa fel încât copiii să meargă la muncă. Deci, Iată, acestea sunt aspecte ce nu pot fi negate. Apoi, nu trebuie să uităm și aspectul de mediu. Pentru că pentru aceste culturi de bumbac e nevoie de un sistem de irigație. Și acest lucru duce la modificări majore în uh, agricultura și în echilibrul care există în ecosistemul din uh, Uzbekistan. Și ca urmare a acestui lucru, Uh, am, s-a observat faptul că există modificări importante în ceea ce privește Marea Aral, lucru care are consecințe. Un alt aspect foarte important care trebuie subliniat este importanța pe care o are bumbacul în agricultura per ansamblu a uh, Uzbekistanului și poate că societatea din Uzbekistan ar avea nevoie de o, o economie și de un comerț, de o agricultură construită în mod diferit în așa fel încât să se evite munca forțată a copiilor. Uh, e nevoie de un control democratic, de o analiză democrati- uh, aprofundată a situației pentru a vedea cum anume resursele sunt utilizate, cum anume se iau măsuri pentru a pune capăt acestei munci forțate a copiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Now, Kader Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kader Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Cutaș pentru munca depusă în calitate de raportor. Eu sunt întotdeauna surprins în momentul în care ascult comisia sau îl ascult pe colegul Caspari luând cuvântul și cere prudență. Dar nu uitați că aici noi discutăm cu un regim politic pe care nu-l putem considera a fi democratic. Uh, și e ca și cum memoria noastră colectivă nu mai funcționează uh, acum câteva luni de zile mi-aduc aminte că se uh, spunea că ar fi foarte interesant să lucrăm cu regimul Ben Ali, că ar fi bine să colaborăm cu regimul Mubarak, că ar fi bine să uh, discutăm cu regimul Assad. Uh, etc., etc. Din fericire, aceste popoare s-au revoltat cu un preț foarte ridicat pentru a ajunge la democrație. Și iată că din nou ni se explică că n-ar fi rău totuși să colaborăm cu regimul din Uzbekistan, care, bineînțeles, se îndreaptă pe o cale democratică și ar putea eventual să dea posibilitatea oamenilor să se exprime. Și asta în numele unor interese comerciale, dați-mi voie, să spun acest lucru în comisia noastră, interese comerciale care mă depășesc. Nu le înțeleg. Ori noi avem criterii, valori, care trebuie, din punct de vedere politic, să fie aplicate, pentru că noi suntem uh, aleși și suntem uh, aleși în partide democratice, deci trebuie să punem accentul pe aceste valori. Deci eu nu pot decât să susțin propunerile care sunt făcute în text și aș sugera să fim intransigenți, în loc să, așteptăm din, să acceptăm din, noi, uh, din nou lecții, pentru că noi ar trebui să învățăm din lecțiile din uh, sudul Mediteranei uh, și să ne uităm la situația așa cum se desfășoară ea, spre exemplu, într-o țară precum Libia. Mulțumesc, domnul Caspari. Yeah. Um, Lieber Kader, wenn du mich... Stimate Kader, mi te adresat direct, așa că vreau să răspund. Cred că ai petrecut uh, mult prea timp în Franța, în vacanța parlamentară, unde începe campania electorală. În Europa însă nu e campania electorală. Ai vorbit despre valori. Ei bine, tocmai când discutăm despre valori, mie, uh, e foarte important ca în Parlamentul European să vorbim uh, despre sinceritate și despre franchețe. Nu trebuie să îmi pui cuvinte în gură. Nu am discutat niciodată că, despre, faptul că ar trebui să, că, despre faptul că în Uzbekistan e un guvern democrat sau nu. Am spus doar că în acea țară există probleme flagrante. E clar că în comisia noastră trebuie să reflectăm puțin la uh, o abordare prin comparație și o abordare uh, cât mai uh, realistă mă supără faptul că, în cazul anumitor țări, nu exprimăm absolut deloc o atitudine critică. Și așa e cum spun eu. Iar în cazul altor guverne, altor regimuri, care sunt de fapt comparabile cu cele nedemocratice pe care nu le criticăm, suntem foarte, foarte critici. Mă deranjează acest lucru. Îmi doresc ca la comisia noastră să ne asumăm această răspundere, să ne gândim uh, ce ne dorim. Și aici exprim opinia PPE-ului. Nu vrem să. Mm, și după, după cum am spus, nu vrem să avem doar sancțiuni, vrem să avem promovări și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Cutaș în raportul interimar. Dar trebuie să vedem care sunt abordările realiste, care sunt pretențiile realiste. Sigur, așteptăm din partea uh, Uzbekistanului un semnal pozitiv, așteptăm uh, schimbări, dar aceste schimbări nu vor veni dacă vom întrerupe activitățile comerciale. Se pune întrebarea, dacă nu mai există activități comerciale cu noi, atunci cu ce țări? Cu alte țări cu regimuri asupritoare. Iar astfel, tema democrației, tema drepturilor omului, tema îmbunătățirii uh, nivelului de trai, cu siguranță nu uh, um, vor, uh, simt, nu vor uh, avea îmbunătățiri. Însă, dragă Cader, ai, cum ai menționat și tu, subiectul Ben Ali, uh, nu cred că doar guvernul actual din Franța a purtat un dialog cu regimul acesta, ci și celelalte guverne. Îmi pare foarte rău. Mulțumesc, spune președintele. Alte solicitări de intervenție? Mai sunt anumite grupuri politice care nu și-au exprimat opinia. Dar nu mai sunt intervenții. Trecem atunci, revenim atunci la domnul raportor, domnul Sabin Cutaș. Uh, Se pare că există acord în ceea ce privește inițiativa, în ceea ce privește nevoia de măsură, dar nu există un acord în ceea ce privește măsurile concrete propuse. Chair and thank you colleagues for supporting. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că susțineți raportul meu interimar Aș dori să răspund domnului caspari și trebuie să vă spun, domnule caspari că sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Eu întotdeauna aș prefera să acord stimulente în loc să acord sancțiuni. Însă, ideea este că după două invitații lansate ambasadorului din Uzbekistan uh, să vină în ședința noastră uh, invitații ce au fost refuzate, nu știu dacă putem considera că lucrurile se vor schimba. Comisia a spus că va avea săptămâna viitoare la digi 3 două reuniune cu ambasadorul. Vom vedea. Însă, dacă uităm acest lucru, atunci eu nu mai înțeleg care este rolul nostru, al Parlamentului European. Uh, poate că ei la, nu înțeleg foarte bine care este rolul nostru, munca noastră, ce anume facem noi aici, în această comisie, în acest Parlament. Poate că asta e problema principală. În al doilea rând, uh, vroiam să propun Comisiei, Consiliului, un instrument, un instrument bun pentru a avea astfel ocazia să dea vina pe noi la final. A, ei sunt vinovați la Parlament, ei sunt responsabili de uh, astfel de uh, prevederi, cu ideea de a obține totuși ceva la schimb. Însă eu cred din suflet că nu ar trebui să acordăm preferințe uh, țărilor care forțează copiii să lucreze și cred că în acest sens sunteți cu toții de acord cu mine. Poate că ar trebui să lansăm această analiză în ceea ce privește sistemul de preferințe uh, generalizate, să vedem cum anume se poate pune capăt acestuia uh, la un moment dat. Eu înțeleg punctul de vedere al Comisiei, însă aici avem o limită pe care nu o putem depăși. Apoi, în ceea ce vrește trasabilitatea pe care ați evocat-o adinauri, înțeleg că acest sistem e greu de realizat, însă nu uitați că noi aici discut, am discutat atât de mult despre sistemul de trasabilitate, încât acum trebuie să cerem Consiliului să găsească modalități concrete de a efectua această trasabilitate. Uh, pentru că aici e vorba de cele mai groaznice forme de uh, muncă forțată a copiilor să lansăm acest proces. Asta este ideea. Nu spun că trebuie făcut acum imediat, dar să avem totuși o, una, oarecare progres în această direcție. După cum v-am spus, Adinal, sunt gata să uh, analizez îndeaproape toate amendamentele pe care colegii ar dori să le înainteze și, repet încă o dată, vă propun să avem o întâlnire la Strasburg Uh, pentru a vedea cum anume putem ajunge la amendamente de compromis. Însă, din nou, eu am o atitudine pozitivă, vreau să găsim cea mai bună metodă uh, pentru a stimula Uzbekistanul să rezolve anumite uh, probleme. Dar, în același timp, există și subiecte în fața cărora nu ne putem preface că nu le cunoaștem. Mulțumesc. Domnul președinte, foarte bine, mulțumesc. Data limită de înaintare a amendamentelor a fost, semn, a fost uh, fixată în 2 septembrie la ora 12. Deadline. Stimați colegi, aș sugera să amânăm termenul de depunere a amendamentelor pentru începutul lui octombrie ca să avem timp de dezbateri. We are proposing a third exchange of view. Sugerați ca înainte de examinarea, de depunerea amendamentelor să mai existe un schimb de vederi? Ce propuneți de fapt? Propun să amânăm termenul de depunere a amendamentelor pentru începutul lui octombrie, fiindcă, pe de o parte, Comisia tocmai a spus că se va reuni cu ambasadorul din Uzbekistan și, pe de altă parte, cred că nu avem de ce să ne grăbim. Avem acest raport interimar tocmai pentru că nu dorim să facem totul în pripă și cred că aveam, am avea nevoie în cadrul grupurilor politice să, uh, să avem timp de pregătire pentru aceste amendamente. Raporter, George Cutaș. Domnul raportor, Cutaș. Tocmai mă uitam la calendar. E oarecum neobișnuit încă o lună pentru a putea uh, înainta amendamente o săptămână, dacă amânăm cu o săptămână, ar însemna că vor amâna în consecință cu o săptămână votul în plenară. De aceea mi se pare mult prea mult o lună, domnul președinte. Mie mi se pare rezonabil să extindem termenul de depune al depunerea în amendamentelor. Dar poate că o lună ar fi mult prea mult. Ce facem până la urmă? O săptămână, o lună, două săptămâni? I, I, I, once again, I think, um... Domnul Caspari, încă o dată. Uh, noi am spus cu toții că nu vrem să ne grăbim în mod inutil în această procedură. Știm care este procedura, e vorba, nu e vorba de un raport obișnuit, e vorba de un raport interimar și de aceea sunt convins că ar fi util să acordăm Comisiei timpul necesar să se întâlnească cu ambasadorul Uzbekistanului, să lanseze un oarecare proces și dacă am putea amâna uh, acest termen de depunere a amendamentelor până la următoarea noastră ședință. Ar fi bine. Și atunci am avea vești despre acest dialog. Am putea avea chiar și primele impresii din partea Comisiei ca urmare a acestui dialog și am avea și timp necesar pentru a redacta amendamente. Leave it open uh, the deadline. Și aveți o propunere concretă ce dată ar putea conveni? Haideți să vedem ce spun celelalte grupuri politice. Catherine Bearder. Thank you. Catherine Bearder. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu domnul Caspari aici, pentru că aș dori să aud uh, raportul comisiei despre discuția purtată cu ambasadorul Uzbek. Și uh, cred că n-ar fi potrivit să fixăm acum uh, o dată prealabilă întâlnirii cu ambasadorul. Am prefera să ne întâlnim după ca să discutăm amendamentele. Asta înseamnă că trebuie să prelungim cu o lună. Alte grupuri? Domnule Scholz? Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, care sunt cererile formulate de Birder și de Caspari, dar mie mi se pare că după ce am ascultat discuția de astăzi, să putem pregăti raportul pentru următoarea întâlnire din septembrie și apoi să fixăm termenul la două sau trei zile după ședința de atunci, astfel încât uh, raportorul să poată să se încadreze în programul inițial. Bun, deci va trei alternativă. Mai sunt și alte propuneri? Domnule Cutaș. Da, domnule președinte, vreau să respectăm propunerea domnului Caspari. Haideți să avem pe 19 septembrie următorul schimb de vederi. Pe 19 septembrie putem vedea care este poziția comisiei. Pe 22 septembrie am putea fixa termenul de amendare. Sunteți de acord? Acesta să fie termenul de expirare. Da, mi se pare un compromis bun. Felicitări! Felicitări, domnilor! Acum uh, luăm uh, câteva minute de pauză ca să ne pregătim pentru votul electronic. Așteptăm pe toată lumea să fie prezent în sală. Așadar, suspendăm această ședință pentru 5 minute, nu mai mult. colleagues, more than 10 minutes. Dragi colegi, au trecut peste 10 minute, așa că vă propun să începem după cum am hotărât. Așezați-vă! Și vă rog să faceți tăcere, lăsați conversațiile pentru altă dată, pregătiți-vă cartelele de vot. Bun, după cum am zis, vom începe cu uh, rapoartele lui Kader Arif. Este vorba despre punctul 12. S-au depus uh, multe amendamente. Din fericire, însă, au apărut și uh, amendamente de compromis care au scurtat lista. Să începem, deci, cu numărul 12, raportul lui Kader Arif, compromisul numărul 1, pentru Ba, mă iertați, spune președintele, am greșit. Amendamentul 1 la alineatul 1, nou, depus de Helmut Scholz. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, nu sunt uh, sigur cine a câștigat aici. Deci verificăm amendamentul 12, am deschis votul electronic. Avem un socialist în plus. S-a retras. Am închis votul. Iată că se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mi se cere să verificăm electronic la 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Ba nu, spune președintele, iarăși am luat-o la vale. 18. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru abțineri, ab se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 25, s-a deschis votul. S-a închis votul. Iată că, într-adevăr, era adoptat. Mi s-a părut uh, mie că am votat, dar uh, Uh, trebuia să mă retrag de fapt pentru că era un socialist în plus. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 28 e caduc. Mergem la 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci și cinci pentru. Împotrivă. Abțineri. 34 s-a adoptat, colega. suntem uh, un pic mai încolo, la 35 acum. Repet, pentru, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, am deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Este adoptat cu 23 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Mergem acum mai departe la punctul 6. Aici avem o oarecare problemă. Am fost informat că există un acord de compromis obținut uh, la trialog, dar eu nu am participat la ultima sesiune a trialogului. Salvatore Iacolino, raportorul lui, mi-a spus însă că s-a obținut un acord acolo. Însă, ce să vezi, surpriză, surpriză, ulterior Coreperul a trimis versiunea proprie care nu coincide cu textul care ar fi fost convenit acolo la trialog. Ce să facem acum? Să-i dăm cuvântul raportorului nostru, Salvatore Iacolino. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ați explicat bine ce s-a întâmplat uh, acolo ce s-a întâmplat cu textul uh, pe care îl știam noi. Unele uh, aspecte din text uh, n-au fost respectate. Cred că e vorba despre niște formulări pe care le putem îmbunătăți și o putem face pe parcursul următoarelor zile. Poate Consiliul ar fi putut să vină în întâmpinarea noastră, să găsim o soluție, însă cred că la următoarea reuniune a acestei comisii, pe 19 septembrie, vom uh, reuși uh, să prezentăm uh, documentul final pentru votul final la dialog. Președintele, oricare ar fi diferențele dintre texte, ele sunt mici, totuși nu putem vota asupra acestui text, așa că sunt de acord să amânăm acest vot până când reușim să rezolvăm diferențele detectate. Mulțumesc, Salvatore, pentru această colaborare și pentru toată munca depusă la trialog și pentru că ți-ai luptat să reușim să găsim un compromis cu Consiliul. Mergem acum la punctul 7. Este vorba despre o procedură referitoare la un acord cu Noua Zeelandă. Mai precis, uh, consecințele aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Eu sunt raportor, este pur și simplu un vot uh, de tip da sau nu, așa că haideți să votăm. S-a deschis votul. Votăm electronic, da? Vă rog să folosiți cartela. S-a închis votul. Iată că se adoptă cu 25 de voturi împotrivă și o, 25 pentru și o abținere. Mergem acum la punctul 8, care este asemănător, doar că de data aceasta e vorba de Argentina. Avem același conținut ca și la acordul precedent, aceeași procedură, vot electronic, raportorul este același, al dumneavoastră președinte, deschis vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 26 de voturi pentru, o abținere, deci se adoptă. și al treilea acord pe care îl tratăm astăzi, Australia, același tip de conținut, același raportor, același fel de vot. Deschid, deci, votul electronic. S-a închis votul. De data aceasta am obținut unanimitate de 27 de voturi pentru. Mergem mai departe punctul 10. Din nou, o procedură asemănătoare. Trebuie să ne dăm uh, acordul cu privire la un acord între Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană. Raportorul, doamna Maria Eleni Copa, dorește să ia cuvântul din partea SND. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La începutul uh, vacanței parlamentare am primit din partea doamnei Andrichiene o comunicare care spunea că ea a depus un amendament pentru respingerea acestui acord. A spus că dacă fac uh, câteva modificări în uh, nota explicativă, își va retrage amendamentul. Dar noi știm că notele explicative nu sunt supuse votului, de aceea nu putem accepta amendamentul. De aceea, uh, și în plus, înțelegem că acesta nu este o procedură obișnuită. Dar am observat în mai multe ocazii că prioritatea noastră ca grup și ca parlament este să încercăm să avansăm în acordul cu um, autoritatea palestiniană. În niciun caz nu putem accepta ca autoritatea palestiniană să fie reținută drept ostatic. Așa că eu îmi uh, mențin poziția și uh, poziția grupului. Cred că nu ar trebui însă să creăm un precedent pentru alte chestiuni pe care le vom avea de rezolvat în timpul ce ne așteaptă. Am înțeles că ați retras, domnule Caspari, amendamentul dumneavoastră, da? Da. Stimate domnule președinte, doresc să îi mulțumesc doamnei raportoare pentru modificările întreprinse în expunerea de motive. Am decis să nu existe o rezoluție, uh, de, s-a decis să nu existe o rezoluție, deci Parlamentul European nu are posibilitatea de a interveni și de aceea justificarea din raport este foarte, foarte importantă. Ei sunt extrem de recunoscător uh, doamnei raportoare pentru faptul că ne-a făcut viața ușoară, am reușit să ajungem la un compromis și sper să putem să încheiem această procedură în formula actuală. Uh, so am I. I'm also happy. Da, și eu sper același lucru. Am înțeles, deci, că amendamentul PP-ului este retras. Așa că haideți să analizăm uh, propunerea de recomandare înaintate de raportorul nostru, Maria Eleni Copa. Avem uh, o procedură simplă, votăm doar da sau nu. Vot electronic. S-a închis votul, 27 de voturi pentru unanimitate, deci felicitări doamnei Maria Eleni Copa și felicitări uh, tuturor celor care au uh, contribuit uh, la depășirea dificultăților în acest dosar. Mergem mai departe la punctul 11. Aici avem uh, stadiul negocierilor privind agenda de dezvoltare de la Doha. Proiect de rezoluție. După cum știți, am hotărât să înaintăm aici o moțiune pentru următoarea ședință ministerială care va avea loc în decembrie la Geneva. Este vorba despre o inițiativă comună a grupurilor politice. S-au uh, depus uh, mai multe amendamente, 37, Însă, în negocierile dintre grupurile politice, s-a reușit uh, la s-a reușit obținerea unor compromisuri, ceea ce sigur că ne simplifică nouă sarcina aici. Trecem deci la vot. Avem punctul 11 și începem cu amendamentul 1 la considerentul A, depus de Robert Sturdy. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru abțineri împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, că aici nu-mi dau seama sigur. Am deschis votul. Repet, verificăm amendamentul numărul 7 depus de Jörg Lightfried. S-a închis votul. Era respins. Era, de fapt, la egalitate. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 este caduc. Mergem la 11. 11 este compatibil cu 8. Deci votăm 11. Helmut Schulz. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 este caduc. Mergem la amendamentul de compromis 3. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la 34. Ba nu, înainte avem amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 vot pe părți, luăm prima parte mai întâi, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, haideți să verificăm. Verificăm electronic, la 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Eram deci la 43, mergem la 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final. Vot electronic, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 26 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Felicitări și raportorilor din umbră, de asemenea, pentru compromisul final. În continuare avem uh, punctul 13. Este vorba despre raportul lui Peter Ștașni, un aviz pentru Comisia Bugete cu privire la proiectul de buget al Uniunii Europene. Trebuie să votăm două lucruri diferite aici. Avem uh, amendamente aduse la liniile bugetare și apoi votăm, practic, uh, avizul. Aviz care însoțește bugetul. Începem, deci, cu amendamentele la liniile bugetare. Amendamentul 7025. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm electronic la amendamentul 7025. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7027. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, cine pentru? Împotrivă. Amendamentul de compromis 1, am zis. Repet, votăm acum cu privire la amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aici am încheiat uh, votul cu privire la liniile bugetare, nu avem un vot final. Și trecem la votul privind uh, proiectul de aviz. Începem cu amendamentul 1. Și amendamentul 2. Le luăm împreună deoarece sunt identice. Așadar, votăm uh, împreună 1 și 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Mergem acum la amendamentul 4. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm amendamentul 5 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, era adoptat. Amendamentul 6 și amendamentul 7 sunt identice, le luăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Avizul este adoptat cu 23 de voturi pentru și nici un vot împotrivă, 5 abțineri. Felicitări uh, domnului Peter Ștașnic. Felicitări, deci, pentru acest succes. Aici am încheiat cu voturile. Mulțumesc! Stimați colegi, vedeți bine că n-am pus capăt ședinței. Vă rog, totuși. Am să vă acord două minute ca să vă liniștiți, dar nu mai mult. Please conclude your conversations out of the room. Vă rog să desfășurați toate aceste conversații în afara sălii, dacă se poate. Leave the room as swiftly as possible. Vă rog să părăsiți sala cât mai curând posibil, dacă nu aveți treabă. Uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen, may I have attention? Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă aș ruga să fiți atenți. Motivul pentru care am întrerupt lucrările ședinței noastre este pentru că așteptăm un director din partea Comisiei Europene Vă rog frumos, puțină liniște. Vă rog un pic de liniște. Dacă aveți conversații de desfășurat, doamnelor, vă rog. Bun. Deci, motivul pentru care am așteptat este faptul că așteptăm un director din partea Comisiei Europene. Haideți să începem acum punctul 14 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii referitor la recomandarea adresate Consiliului Comisiei și CIA privind negocierea acordului de asociere UE Ucraina. Comisia AFET a hotărât să adopte această, aceste recomandări și noi vom înainta un aviz. Este un prim schimb de vedere. Raportorul nostru este domnul Pavel Zalewski din partea PPE, de asemenea vicepreședinta Comisiei noastre și se află aici, așezat în stânga mea, stânga stângă. Și asta e o glumă la adresa lui Pavel. Deci, am să dau cuvântul imediat, după care vom lansa dezbaterea. Pavel, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, Vita, mulțumesc pentru această introducere, doamnelor și domnilor. Am să vorbesc în limba poloneză. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad opinią dotyczącą części Iată că avem acum un prim schimb de opinii în ceea ce privește avizul pe care îl redactez. Și e vorba de acordul de asociere, negocierea acordului de asociere între UE și Ucraina. Este vorba de un acord extins în ceea ce privește uh, comerțul. Uh, negocierile au început acum câțiva ani de zile și au, s-au apropiat de final în ultimul an. Însă, mai sunt negocieri ce trebuie purtate acum în luna septembrie și cred că ambele părți își doresc să ajungă la un final cu aceste negocieri. Deci, deocamdată e prea devreme pentru a felicita uh, negociatorii pentru succesele înregistrate pe marginea acordului. Însă, este momentul să, re, să felicităm Comisia AFET și de asemenea să adresăm felicitări și uh, părții ucrainene. Au existat câteva dificultăți, însă în ultima vreme negociatorii ucraineni au făcut concesii, au depășit aceste dificultăți și acum vedem în mod foarte clar faptul că partenerul nostru își dorește o apropiere de Uniunea Europeană. Acordul despre care discutăm acum va ușura integrarea economică între Uniunea Europeană și Ucraina. Și criteriile europene vor fi, deci, aplicate și în Ucraina. Bineînțeles, acest acord va avea uh, și anumite consecințe și pentru Uniunea Europeană, din câte am înțeles. Este unul din acordurile comerciale care va fi încheiat definitivat anul acesta. Deci vedeți că e vorba de un document deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Și Avantajele vor fi nenumărate pentru ambele părți, deci vedem că acest acord este important pentru noi, mai ales în momentul în care ne confruntăm cu o perioadă de criză. Acest acord ne va permite să sporim exporturile către piața din Ucraina, piață care este una foarte importantă. Ucraina are mai mulți locuitori decât Polonia o suprafață mai mare decât cea a Franței. Acest lucru vă demonstrează în mod clar cât de importantă este această țară și cât de vastă este această piață și cât uh, de important ar putea fi pentru Uniunea Europeană. Plecând de la anumite analize și studii care au fost desfășurate, acest uh, acord ne va permite să avem o activitate sporită în anumite sectoare de activitate și va permite partenerului din Ucraina să aibă exporturi către Uniunea Europeană, lucru ce va avea cu siguranță efecte pozitive din punct de vedere social. Spre exemplu, vom avea produse care vor uh, Uh, fi uh, fabricate în funcție de uh, criterii și standardele europene în ceea ce privește forța de muncă, protecția forței de muncă și situația socială se va îmbunătăți. Deci, vedeți, iată, sunt câteva exemple doar a unor efecte pozitive pe care le va avea acest acord. Aceasta este partea pozitivă a acordului. Um, partea pozitivă a aspectelor economice și sociale, însă aceste aspecte pozitive nu sunt singurele ce trebuie luate în considerare. Este foarte clar faptul că mai avem și un context politic pentru acest acord. Contextul național, contextul internațional, ambele trebuie să fie luate în considerare. La nivel național putem spune că acest acord de liber schimb face parte dintr-un acord de asociere cu Ucraina și trebuie deci să-l considerăm în contextul evenimentelor recente din Ucraina. Știm că fostul prim-ministru, doamna Ilia Timoshenko, a fost arestată și foarte multe uh, personalități politice binecunoscute și importante uh, sunt fie aruncate în închisoare, fie se uh, află în într-o situație în care sunt anchetate, deci putem spune că legea este utilizată pentru, din motive politice, pe considerente politice. Uniunea Europeană a adresat uh, anumite recomandări, doamna Ashton a exprimat anumite îngrijorări în această privință și-a exprimat de asemenea și nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Poziția mea este următoarea. Dacă ne uităm la situația Ucrainei, și plecăm de la ideea că în Ucraina există o lipsă de uh, democrație, atunci remediul cel mai bun ar fi să încheiem aceste acorduri de asociere cât mai repede cu putință. Și acordul pe care îl uh, discutăm astăzi, acesta de liber schimb, reprezintă o parte importantă dintr-un acord mai extins. Pentru că acest acord va uh, forța mâna autorităților ucrainene să adopte standarde și criterii europene lucru care ar fi imposibil de uh, realizat altfel. Deci dacă ne dorim acest lucru, dacă vrem să dăm o mână de ajutor părții ucrainene, dacă vrem să încurajăm și să promovăm democrația în această țară, și dacă vrem, de asemenea, să acordăm și un sprijin societăților și firmelor europene care își doresc să acționeze pe piața ucraineană și care, în momentul de față, au de suferit din cauza birocrației care există în Ucraina, din cauza lipsei de standarde și uh, uh, criterii clare, e bine, dacă vrem să realizăm toate aceste lucruri, să ajutăm acești oameni, atunci lucrul cel mai bun de făcut este să adoptăm acest uh, acord de liber schimb. Iată, acesta este uh, contextul politic la nivel național. Acum, la nivel internațional, e vorba de relația dintre Ucraina și uh, Federația Rusă. E o relație destul de unică. Avem o situație în care o țară, Ucraina, negociază un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și dacă ne gândim la acest lucru, nu există o, o, o țară terță, precum Federația Rusă, critică Ucraina pentru acest, din cauza acestui, uh, acestor negocieri. Mai mult decât atât, Federația Rusă dorește să descurajeze Ucraina și în așa fel încât aceasta să nu semneze un astfel de acord. Și chiar au existat uh, atitudini uh, amenințătoare din partea Federației Ruse către Ucraina în acest sens. Rusia a, spâna, a afirmat, autoritățile din Rusia a afirmat că o serie întreagă de dificultăți ar putea apărea ca urmare a semnării acestui uh, uh, acord. Deci vedeți că Federația Rusă depășește această poziție de neutralitate pe care ar trebui să o aibă. Și atunci întrebarea următoare este care ar trebui să fie poziția noastră. Dacă noi încheiem acest acord, uh, Ucraina va fi o țară mai sigură, mai bogată, iar acest lucru va uh, contribui și la interesele noastre ale Uniunii Europene. De aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a contracara orice formă de presiune și amenințări care ar descuraja partenerul ucrainean uh, să negocieze cu noi. Acum ar fi bine să ascultăm și poziția Comisiei și aș dori să adreseze o întrebare concretă, și anume care sunt șansele de încheiere, de finalizare a acestui acord acum, în luna septembrie. Aș dori să știu dacă, după părerea dumneavoastră, partea ucraineană este gata să implementeze toate standardele și criteriile pe care le-am menționat și care figurează în acest acord. De asemenea, avem un document pe care aș vrea să vi-l prezint, eventual cu ocazia următoarei noastre uh, reuniuni și în acest document, în acest uh, aviz, voi evoca partea practică a implementării acestui acord și diferitele posibilități concrete de a îmbunătăți democrația și standardele în uh, vigoare în uh, Ucraina. Domnul președinte, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, haideți să vedem cine din partea comisiei noastre dorește să ia cuvântul. Există vreo solicitare de luare de cuvânt? Se pare că nu este cazul, atunci Haideți să trecem la intervenția comisiei. Domnul Rupert Schlenker, director general la Comisia europeană. Au existat câteva întrebări ce v-au fost adresate de către domnul raportor, așa că vă rog frumos acum să răspundeți la aceste întrebări și eventual să faceți toate observațiile și comentariile pe care le considerați a fi utile. Aveți cuvântul. Thank you, Professor Maria. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului raportor pentru intervenția sa și pentru activitate. În primul rând vreau să spun că suntem pe deplin de acord cu perspectiva generală că avem de a face cu un acord din ce în ce mai important, cu beneficii multe, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Ucraina. Nu știu dacă putem să ne felicităm la ora actuală pentru că mai avem cel puțin o rundă în septembrie, o rundă de întâlnire la nivel înalt, însă mergem înainte către o încheiere rapidă a acestui acord, care se află deja într-un stadiu avansat. Dincolo de liberalizarea comercială care prezintă un avantaj, mai există și avantajul integrării și uh, acela al uh, închiderii lacunei din sectorul de reglementare, astfel încât multe uh, reglementări importante din punct de vedere comercial să fie implementate în Ucraina. Cred că E un uh, lucru foarte important ce ține de acest acord de liber schimb și o parte foarte importantă a, uh, a parteneriatului nostru uh, răsăritean. Ne-ați adresat o serie de întrebări importante. Care este stadiul în care ne aflăm la ora actuală? A avut loc un briefing pe 13 iulie. De atunci până acum am lucrat foarte mult pe chestiunile pendinte. Vă spun un exemplu. Uh, în negocieri de acest gen, cele mai mari probleme apar întotdeauna la final. Avem foarte multe de făcut încă în ceea ce privește liberalizarea comerțului auto, Apoi uh, trebuie să rezolvăm problema taxelor vamale pe care ucrainenele le utilizează de ceva timp și despre care ne-au promis că le vor aboli în momentul în care intră în vigoare acordul de liber schimb. Au promis acest lucru cu ani în urmă deja. În ceea ce privește politica energetică, Ucraina e o țară importantă de tranzit pentru gazul rusesc. Dată fiindu-ne experiența cu această constelație în urmă cu doi ani, încercăm să găsim o cale astfel încât să fie garantat tranzitul liber, în special pentru importurile noastre din Rusia prin Ucraina. Mai sunt alte chestiuni pendinte în ceea ce privește transportul rutier. Ucraina ne cere Ucraina ne adresează o întrebare foarte dificilă. Ne întreabă dacă putem să facem mult mai multe pentru operatorii uh, de transport ucrainieni, pentru accesul acestora. E o problemă destul de sensibilă. V-am oferit aceste exemple ca să vă arăt că mai sunt multe de făcut, dar demarăm, am demarat în forță și cu siguranță vom atinge un rezultat pozitiv. Dorim, suntem angajați uh, să participăm la Varșovia în septembrie la summitul uh, pe acest uh, subiect. În decembrie vom avea un summit cu Ucraina și dorim să punem totul în mișcare până atunci. Vrem să facem tot posibilul pentru a ajunge la un rezultat până atunci. Ne-ați întrebat care este capacitatea de implementare în Ucraina. E o întrebare validă, deoarece vedem ce se întâmplă astăzi în sectorul vamal sau în sectorul acordării de autorizații comerciale. Situația nu e întotdeauna perfectă în uh, toată țara. Există încă lacune de implementare, motiv pentru care uh, oferim uh, asistență Ucrainei, astfel încât situația să se îmbunătățească. Sigur, nu avem niciodată o garanție, dar ideea este că am văzut eforturi de partea ucraineană și le-am perceput ca pe un semnal pozitiv. La începutul negocierilor nu am fost sigur că vor exista aceste semnale, dar acum cel puțin știm că efortul e foarte serios de partea ucraineană. Mai târziu vom avea activități foarte serioase de monitorizare, vom avea un context de reglementare mult mai bun cu, în Ucraina pentru a putea urmări stadiul de implementare. S-a vorbit despre problema Timoșenco, ca pansament, dacă vreți. Ideea este că problemele politice, problemele cu statul de drept, um, ne-ar ajuta, statul de drept ne-ar ajuta foarte mult dacă ar fi implementat în anumite zone. Dar important este că avem o bază de lucru mult mai bună acum față de trecut, astfel încât să evităm situații precum cea de acum în care nu știm exact dacă regulile, legislația în Ucraina este pe linia de plutire sau nu. Unii doresc în mod intenționat uh, să îi îndepărteze pe ucranieni de la aceste negocieri. Dar noi vrem să transmitem un mesaj foarte clar tuturor părților implicate. Ucrainienii au liber arbitru în acest caz și pot să aleagă singuri. Și noi vrem ca uh, oferta cu care venim noi să fie cât mai atrăgătoare cu putință. Mă opresc aici. Uh, o să vă ținem uh, la curent, mai ales după runda din septembrie. Vom avea posibilitatea de a lua pulsul încă o dată și vom discuta și cu premierul ucrainean cândva în septembrie. Facem tot posibilul astfel încât să soluționăm uh, ultimele probleme nerezolvate. Mulțumesc, spune președintele, revenim la membri, la discuția cu membrii comisiei are cuvântul Helmut Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru introducerea făcută. A atras atenția asupra complexității situației în care rezultă din acest acord, în special din capitolul comercial. Vin cu o întrebare adițională adresată Comisiei după prezentarea făcută. E o întrebare de ordin general. Cât de clar ne este nouă, celor de aici, că um, comerțul și relațiile uh, cu Ucraina reprezintă o fațetă a acestui, o fațetă unitară a acestui acord. Vrem să știm unde vrem ca relațiile economice Uh, dintre UE și Ucraina să fie formulate pe termen lung, astfel încât acordul de asociere să genereze democratizare, dezvoltare și să-și aducă o, contribu- să aducă o contribuție pozitivă în acest stat. Un studiu din iunie, publicat în iunie al Uniunii Europene recomandă Ucrainei ca până în 2016 să închidă 29 de centrale pe cărbuni. Situația de economie reală face ca Ucraina să face ca Ucraina să fie în măsură să face ca Ucraina să nu fie în măsură să îndeplinească acum aceste condiții. Deci există o contradicție între situația reală și pretențiile ce le avem pentru viitor. Așadar, trebuie să îi implicăm pe cetățenii ucrainieni în această discuție cu privire la asociere. Să promovăm participarea acestora și să cerem așa ceva din partea uh, autorităților ucrainiene. Nu vrem să existe frustrare față de măsurile pe termen scurt ce trebuie implementate pentru ca apoi să se transforme niște măsuri pe termen lung. Nu vrem ca relațiile, ca percepția față de Europa să fie deformată. Să nu uităm că e vorba despre domenii precum uh, investiții, achiziții publice și așa mai departe. Sunt de acord cu domnul raportor când acesta spune că tratamentul optim trebuie să fie reprezentat de deschiderea față de Ucraina, de implicarea în uh, dezbatere, totul să, urmând a fi întreprins în context european. Însă, nu știu dacă experiența delegației uh, intermediate uh, de Polonia în anii 90 uh, prin terapia din șoc, de șoc reprezintă aici un model de urmat. Nu știu dacă putem să preluăm acest model utilizat în Polonia. Trebuie să vedem așadar cum anume putem să tratăm toate capitolele acordului de asociere, inclusiv uh, capitolul zonei de liber schimb și uh, zonei comerciale. Trebuie să tratăm aceste subiecte la summiturile ce vor urma din perspectiva ilustrată de mine acum. Grupul meu politic va urmări cu mare interes uh, acest acord de asociere la răsărit și cred că în acest caz o presiune mult prea mare pentru o implementare rapidă aduce, comportă cu sine anumite pericole. Trebuie să găsim un echilibru. Și în acest sens trebuie să implicăm parlamentele naționale, fiindcă la urma urmei acorde de asociere sunt ratificate în parlamentele naționale. Nu discutăm despre un acord de liber schimb, ci despre un acord de asociere care trece prin parlamentele naționale. E important ca Comisia să țină cont de acest aspect și e important să vedem cum poate fi uh, ilustrată mai bine uh, această chestiune la Consiliu. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu e cazul. Revenim atunci la raportorul nostru, căruia îi dăm cuvântul pentru concluzii. Bardzo przedstawicielowi komisji, ale także panu. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc reprezentantului comisiei și colegului nostru Helmut pentru comentarii. Cred că o parte din uh, problemele ilustrate aici vor fi incluse în uh, audiera ce va fi organizată de INTA cu privire la chestiunile economice și impactul acordurilor de liber schimb asupra economiei, economiilor europene, lucru care e planificat, dacă nu mă înșel, pentru 12 octombrie. De asemenea, cred că următoarea dezbatere va avea loc după ce runda de negocieri va fi închisă, pentru că atunci vom fi în măsură să încercăm să implementăm negocierile în ceea ce privește acest acord. O să vin cu un uh, proiect de aviz și aștept comentariile dumneavoastră. Înainte de a trage o concluzie, am uh, constatat faptul că Helmut Scholz a adresat o întrebare comisiei și dorim să oferim posibilitatea comisiei de a acorda și un răspuns. Domnul Schlegel-Melch. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Suntem conștienți de faptul că acordul de liber schimb trebuie privit într-un context mai amplu, pentru că nu vrem un, să inducem un șoc economic. În cadrul acestui acord dorim să uh, avem modificări treptate pe parcursul a 10-15 ani. Încercăm totodată ca Constituția economică, în ghilimele fiind spus, să fie una pozitivă. Avem, de exemplu, uh, condiții de transparență, uh, reglementări uh, în cadrul achizițiilor publice non-discriminatorii, implicarea societății civile. Deci există stipulări în acest sens, astfel încât cetățenii să-și exprime deschis opinia. Încercăm să implicăm toate aceste elemente, nu e întotdeauna ușor, dar credem că acest acord va face ca, econom- ca structura economică din Ucraina să fie una mai echitabilă. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum mai departe, uh, dar nu înainte de a menționa faptul că următoarea examinare a amendamentelor va avea loc pe, uh, în septembrie, pe, uh, pe 19-22 septembrie. Trecem la punctul 15 acum. avem uh, un aviz pentru AFET referitor la recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SAE cu privire la negocierea acordului de asociere dintre UE și Georgia. Avizul nostru se referă la aspectele comerciale și economice ale acestui acord de asociere. Raportor este doamna Laima Lucia Andric- Andrichiene de la PPE. Nu e în sală, va fi înlocuită de Daniel Caspari, căruia îi dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Țin să prezint scuze aici în numele colegei mele, care mi-a spus uh, că azi dimineață Uh, din păcate, se găsește tot uh, acasă la ea pentru că a ratat avionul. Așa că voi vorbi eu în numele ei. Negocierile cu Georgia sunt uh, deja de mult rămase în urmă și ar trebui să demarăm cât mai curând posibil. Noi avem deja un volum comercial de 1,36 de miliarde cu Georgia. În ultimii ani, Georgia a făcut uh, pași importanți pentru a-și deschide economia, a adoptat un cadru de reglementare care este favorabil întreprinderilor și investițiilor și, deci, face pași înainte. Vrem să încurajăm pe partenerii noștri din Georgia să ia toate măsurile pentru a îndeplini condițiile necesare pentru demararea negocierilor. De asemenea, vrem să îndemnăm Comisia și Consiliul să accelereze procesul și să-și formuleze mandatul astfel încât să avem o flexibilitate mai mare acordată negociatorilor care tratează problema exporturilor georgiene în UE. Și avem, uh, desigur, facilitarea comerțului, avem uh, regulile privind originile, investițiile și uh, barierele vamale. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Pavel Zalewski, din partea PP-ului. Mulțumesc, Vital. Am o remarcă importantă de făcut. Nu trebuie să uităm că noi, Uniunea, am aplicat o procedură foarte specifică Georgiei. Noi am așteptat ca acest stat să îndeplinească câteva condiții prealabile pentru demararea negocierilor privind um, acordul de liber schimb aprofundat. Se pare că n-am folosit însă aceeași procedură și pentru alți parteneri. Georgia s-a achitat de obligațiile sale, așa că acum um, mai așteptăm ca mai ales uh, Consiliul să fie cel care să ceară demararea negocierilor. Singura mea întrebare pe care aș putea o adresa Consiliului ar fi următoarea. Care e poziția Consiliului pe această temă? Deoarece știu că au existat discuții uh, la Consiliu și nu este clară poziția întregului Consiliu ca instituție. Cam atât. Mulțumesc. Președintele, am înțeles ce întrebare ai pentru Consiliu, însă Consiliul nu este aici. Așa că mă tem că nu poți primi niciun răspuns la întrebare. Eventual comisia poate dorește să spună ceva? Altfel, nu văd cine ar putea. Mai dorește cineva să intervină? Cineva din comisia noastră? Nu? Atunci dau din nou cuvântul comisiei domnului Schlegelmilch. Mulțumesc. Consiliul a impus condiții și poate tot Consiliul va fi cel care va da unda verde. Deocamdată pot să spun că noi am uh, emis câteva recomandări pe care Consiliul le-a acceptat, recomandări pentru Georgia, dar și pentru Moldova și România. Nu credem că ar trebui să începem negocierile fără a avea o bază solidă. Nu este vorba doar despre un simplu acord de liber schimb, ci uh, în privința Georgiei este vorba despre un acord mai ambițios, aprofundat, ceea ce cere apropierea reglementărilor noastre. Dacă ne gândim pur și simplu la fitosanitare sau la siguranța tehnică, n-are niciun rost să lansăm o mașină de curse fără a-i fără a o dota cu un carburator pe măsură, nu? Vestea bună este însă că georgienii au, uh, au muncit din greu, mai ales în ultimele câteva luni, s-au străduit să îndeplinească propunerile și recomandările noastre. Ne-au trimis un uh, pachet în august pe care îl vom analiza și vom uh, transmite concluziile noastre Consiliului în următoarele două săptămâni și vom avea o opinie finală, așa că vom ști curând dacă începem sau nu negocierile. În orice caz, însă, va trebui să fim pregătiți pentru că nu am vrea să aflăm uh, cumva mai târziu că aceste condiții prealabile necesare pentru lansarea negocierilor n-au fost îndeplinite. În orice caz, s-a înregistrat un progres constant și cândva la sfârșitul lui septembrie vom uh, analiza contribuțiile tuturor partenerilor din Est. Președintele, mulțumesc! Vreo remarcă finală aveți, domnule raportor? Sau, domnule Caspari, dacă țineți locul raportoarei. Nu. Ei bine, atunci examinarea proiectului de aviz va avea loc la prima noastră ședință din septembrie. Atunci vom reveni la acest dosar. Punctul 16. Vizita unei delegații în Polonia. După cum știm, o delegație acestei comisii, condusă de mine însumi, a fost în Polonia la sfârșitul lunii iunie. Am apucat deja să vă spun că, după părerea mea, delegația a fost uh, una de succes. Nu doar pentru că ne-am îndeplinit uh, tot ce ne propusesem, ci și pentru că am reușit să învățăm din um, eforturile de pregătire și din hotărârea clară a președinției polone. Am uh, vorbit cu um, laboratoarele de cercetare, cu mediul de afaceri despre Uniunea Europeană. Cred că întreaga delegație a fost uh, convinsă de uh, faptul că guvernul uh, din Polonia este pe deplin hotărât să își asume președinția Consiliului. Avem acum uh, și raportul scris. Mulțumesc, Martin, pentru că ne-ai ajutat. Raportul cred că reflectă în mod adecvat ce s-a petrecut acolo. Țin să mulțumesc și celorlalți membri ai delegației, țin să mulțumesc secretariatului și, desigur, autorităților polone care au permis ca vizita să fie una de succes. În concluzie, aș mai vrea să subliniez impresia mea că aceste vizite pe care le facem în țara ce urmează să își asume președinția sunt destul de fructuoase și din acest motiv am și propus ca de acum înainte să urmăm aceeași abordare pe viitor. Am hotărât să ne deplasăm în Danemarca la finele acestui an, pentru că Danemarca este următoarea țară care va lua președinția Consiliului Uniunii Europene. Nu știu dacă alții membri ai delegației care sunt uh, prezenți aici uh, doresc să adauge ceva. Paul Zelevski, de ce nu? Ai fost uh, gazda noastră, nu? Putem spune acest lucru. Mulțumim încă o dată. Domnule Scholz, aveți ceva de adăugat la raportul pe care l-am făcut? Nu? Bine, atunci uh, mulțumesc încă o dată. Avem deci raportul scris. Mergem mai departe. I-am întrebat pe coordonator dacă putem să devansăm puțin uh, reuniunea coordonatorilor și i-au spus da. Așa că acum uh, punem punct sesiunii publice a ședinței noastre și am să-i le cer tuturor celor care nu fac parte dintre coordonatori să părăsească sala, deoarece acum urmează sesiunea în cameră.